mediu, ă, pragul de jos, pot să ceară până mâine ă, supunerea la vot în legătură cu lansarea negocierilor. Dacă nu se prezintă o cerere de vot în plen, comisiile vor putea iniția negocierile respective. Conform articolului